ordinea de zi este raportul doamnei Le Grip și doamnei Arena, prioritățile Uniunii Europene pentru cea de-a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii. Cred că în, domnul, în locul doamnei Le Grip o să dau acum cuvântul doamnei Corazza Belt timp de, Bild timp de 4 minute. Mulțumesc împreună cu co-raportoarea Constanța de Grip îmi face mare plăcere să vă prezint astăzi prioritățile noastre către Consiliu pentru următoarea sesiune a cea de-a 61 sesiune a Comisiei ONU pentru Statutul Femeii. Trebuie să profităm de ocazie, să apărăm demnitatea femeii în una întreagă, să combatem stereotipurile și discriminarea dincolo de retorică cu acțiuni concrete. Mai sunt multe de făcut în lumea întreagă eh, pentru a ajunge la egalitatea de gen Trebuie să dăm un glas, mai ales milioanelor de femei care sunt excluse și marginalizate, femei vulnerabile, cu dizabilități, migrante, refugiate și mai întâi de toate să prevenim să combatem violența împotriva femeilor cu toleranță zero pentru uh, violența în familie, ucidere de onoare, mutilarea genitală, căsătorii forțate și așa mai departe. Hai să recunoaștem multe femei și fete tinere sunt noile sclave ale societăților noastre. În spatele or, fiecarei victime e o uh, poveste societare despre o viață uh, distrusă. Deci, statele membre trebuie să ratifice și să pună în aplicare Convenția de la Istanbul uh, privitoare la violența împotriva femeilor. În al doilea rând, educația. Trebuie să ne asigurăm accesul la școlarizare pentru toate fetele și acestea să fie sigure și trebuie să promovăm femeile pe piața muncii, mai ales uh, antreprenoarele femei să recunoaștem că femeile sunt un plus pentru economia și creșterea noastră. Să eliminăm uh, diferența de salarizare bazată pe sex, deci pentru muncă egală, salariu egal. O mai mare reprezentare a femeilor în uh, organele de luare deciziilor peste pretutindeni. Trebuie să partajăm responsabilitatea, o, să ajungem la echilibru între uh, viața de acasă și viața muncă, între bărbați și femei și să ne asigurăm că există acces universal la serviciile de sănătate, uh, inclusiv în ce privește drepturile, sănătatea reproducerii pentru femei și fete. Uh, e uh, sesiunea ONU o ocazie importantă ca să arate Europa lumii că suntem responsabili și credibili în ce privește drepturile femeilor și fetelor. Suntem la o răscruce, SUA se pare că nu-și mai asumă responsabilitatea globală, atunci Europa trebuie să-și asume acest rol. SUA se pare că nu mai susține multilateralismul, atunci să o facă uh, Uniunea Europeană la nivel ONU și pentru cooperarea internațională, că se pare că SUA întoarce spatele sănă, drepturilor de, sănătății femeilor și fetelor și atunci UE trebuie să asume acest rol. Condamnăm ferm uh, uh, măsura luată de președintele Trump care a retras finanțarea unor uh, organisme internaționale uh, Uh, care ar furniza informații despre întreruperea sarcinii. Asta pur și simplu se referă la întreaga lume, Pe pretutindeni unde Statele Unite finanțează organizații, deci în lumea întreagă. Toată lumea este scandalizată, preocupată, se întoarce spre Europa, căutând ajutor. Uh, ONG-urile, instituții de cercetare, fundații, uh, fundații de caritate, noi, europenii, nu vom abandona miile de femei și fete care depind de aceste donații și salut inițiativa guvernului olandez de a mobiliza fondurile pentru a compensa această pierdere din partea SUA și inițiativa belgiană să organizeze o conferință a donatorilor pe 2 martie. Sunt și alte țări și organizații care ar trebui să se alăture aceste inițiative ca să salvăm viețile sute și mii de femei și fete. Sigur că Eh, consecințele vor fi serioase și grave. Mă grăbesc să termin totuși. Eh, sunt eh, multe domenii în care femeile suferă de pe urma inegalității, nu numai avortul. Fac apel la statele noastre membre ca să fie unite și să luptăm împotriva uh, consecințelor uh, de către lui Trump și să susținem și mișcările feministe din SUA. Mulțumesc pentru atenție. Madam Arena, four minutes. Mulțumim, doamna Arena, patru minute. Si, madame la présidente. La quatrième conférence... Mulțumesc, doamna președintă. A patra conferință organizată în 2015 a marcat un punct de cotitură în programul mondial de a legalității dintre bărbați și femei declarația și programul adoptate atunci, programul de acțiune pentru autonomizarea femeilor, a fost considerat ca principalul document politic mondial în ce privește egalitatea dintre bărbați și femei acum 20 de ani. În 2015, la Beijing, s-au salutat uh, progresele făcute în acest domeniu, dar s-a făcut apel la statele membre ONU pentru a face evaluări și pentru a lua măsuri pentru a accelera punerea în aplicare a acestor acțiuni. Totuși, în 2017, astăzi, vedem că egalitatea dintre bărbați și femei și drepturile femeilor sunt din nou puse sub semnul întrebării. În lumea politicilor care aduc atingere la politicile care ar trebui să susțină Europa, Națiunile Unite și egalitatea între bărbați și femei. Ca răspuns la aceste reacții au apărut uh, mișcări de rezistență în toată lumea. La sesiunea Comisiei privind condiția femeilor la Națiunea, Națiunile Unite, să cerem Consiliului să ia să-și dea măsura rolului său la comunitatea internațională în favoarea egalității dintre bărbați și femei, așa cum a făcut-o întotdeauna la nivel european. Acest angajament să meargă în sensul promovării educației, luptei împotriva inegalității și adoptarea Convenției de la Istanbul, garantarea accesului uh, universal la drepturile generice și la drepturile de egalitate sexuală și reproductivă. Și, de asemenea, accesul fără discriminare a femeilor la viața politică, la viața cetății și care sunt esențiale pentru independența lor. Stimați colegi, la această sesiune nu putem decât să condamnăm administrația Trump, care a eliminat uh, finanțarea ONG-urilor, cum spunea colega mea, care se ocupă de planificarea familială sau fac, uh, facilitează accesul la avort. Este vorba de o atingere la drepturile femeilor, un atac care va avea consecințe dezastroase asupra sănătății mentale, asupra combaterii HIV, asupra sănătății copiilor. Toate astea vor avea repercusiuni asupra întregii lumi. Deci, stimați colegi, ne-am putut exprima și am putut condamna administrația Trump când aceasta promovează protecționismul economic. Dar când e vorba de economie, toată lumea spune, da, ce se întâmplă în Statele Unite? Dar când e vorba de drepturile omului, de drepturile femeilor, ar trebui să tăcem din gură. Ei bine, doamnelor și domnilor, și aici, când e vorba de drepturile omului, ar trebui să spunem ce Dumnezeu face această administrație, pentru că nu este acceptabil. Trebuie să spunem acest lucru la ONU, iar uh, Națiunile Unite și, și Europa trebuie să arate că ele garantează drepturile fundamentale, drepturile omului și nu trebuie să uităm că jumătate din omenire sunt femei. Deci vă rog să susțineți această recomandare pentru ca imaginea Europei să ajungă la nivel mondial. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Trecem la procedura intervențiilor uh, spontane. Domnul Ceaba, un minut, vă rog. a jelentés is világosan rámutat a nők számára egyetlen országban sem. Mulțumesc. Într-adevăr, realitatea ne arată că femeile nu au ocazia să fie independente financiar ele nu sunt uh, libere să-și controleze viața, să ia propriile decizii. Rezultatele care au fost obținute până acum în acest uh, domeniu, din păcate, sunt foarte fragile, mai ales în uh, momentul de azi, în aceste vremuri în care um, liderul unei țări democrate, democratice foarte importante uh, acționează așa cum o face. Femeile sunt subreprezentate, ele sigur că merită tratament uh, corect, tratament uh, egal, ceea ce necesită pași concreți. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că drept, normele privind drepturile femeilor să nu poată fi revocate în niciun stat membru al ONU. Domnul Marias, un minut. Vă mulțumesc. În 2017, niciun stat membru nu a reușit să ajungă la egalitatea de gen. Acesta este unul din drepturile fundamentale și e o piatră de temelie pentru o lume durabilă și în pace. Acest progres a fost foarte încet și inegal. Există viduri, există discriminare, deși drepturile femeilor au înregistrat anumite progrese și au ajutat la eradicarea sărăciei, eradicarea sărăciei, au susținut creșterea. Antreprenoriatul feminin e un factor important la nivel global. Contribuția femeilor e și ea importantă la economia mondială. Se creează noi locuri de muncă. Dar când există o recesiune, cele care resimt această lovitură în primul rând sunt femeile. În Grecia, șomajul în rândul femeilor e de 27%. Sunt grupul populației care a avut cel mai mult de suferit de pe urma austerității în Grecia. Uniunea Europeană ar trebui să ia măsuri să lupte împotriva acestor inegalități din cauza cărora femeile suferă. Vă mulțumesc! E o problemă cu interpretarea? Cabina germană. Vă rog să verificați și dacă e o problemă să ne anunțați. Mulțumesc, doamna președintă. Există persoane în alte locuri în biroul oval, care vor să tăcem, care vor să nu mai repetăm faptul că avem drepturile noastre la asupra trupului nostru. Dar nu o să tăcem, nu o să obosim și o să apărăm în continuare drepturile femeilor pentru că sunt drepturi fundamentale cu cât aceste persoane ne vor presa mai mult, cu atât ne vom uni, nu numai în acest Parlament, dar pe toate străzile din lume. Și nu numai că ne vom uni, ci vom cere acțiuni concrete din partea guvernelor noastre. Trebuie să-și asume răspunderea. De aceea cer guvernelor europene să se alăture acestei inițiative alături de belgieni, de suedezi, de olandezi pentru a face acest lucru, pentru că nu vom obosi. Doar am început. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Doamna Șodrova are cuvântul acum. Děkuji, dámy a pánové. Tato zpráva... Mulțumesc. Domnilor și domnilor, acest raport conține foarte multe recomandări uh, bune cu privire la îmbunătățirea drepturilor femeilor și la situația lor din punct de vedere uh, economic, social și, de asemenea, măsuri cu privire la uh, combaterea uh, violenței care i-a icat uh, pradă femeile. Ar trebui să nu uităm uh, aici nici femeile care sunt solicitante de azil, pentru că trebuie să nu uităm, femeile pot să joace un rol de mediator foarte important în zonele de conflict și știm Uh, experiența a arătat că atunci când femeile sunt în roluri de decizie, uh, au o influență pozitivă. Dar uh, cred că ar trebui să se rectifice uh, greșelile uh, care apar în raport. Doamna Petra, un minut. Mulțumesc. Femeile care lucrează în locuri de muncă unde bărbații sunt majoritari se confruntă cu multe probleme. Avem multe de făcut în ceea ce privește promo- îmbunătățirea situației femeilor. toate femeile și toate fetele ar trebui să aibă aceleași șanse în ceea ce privește accesul pe piața muncii sau la salarii. Consider că participare, participarea femeilor la, la viața economică e foarte importantă și trebuie ajutată și situația lor în ceea ce privește agricultura. Femeile sunt un element important în toate aceste segmente și trebuie protejate și nu văzute ca o excepție. Vă rog să refuzați amendamentul care cere Uniunii Europene să financeze avortul din banii contribuabilor. Nu e de îndatorirea Uniunii Europene și așa ceva nu e acceptabil. Situația femeilor nu va fi îmbunătățită prin astfel de măsuri. Trebuie ca ele să fie tratate egal, ca bărbații. Dezbaterea pe acest raport s-a închis. Votul va